recunoaștere unilaterale de către Croația și, Ciprus, și Cipru. Cole, eh, colegul nostru, Tania Fajon, este raportor pe acest subiect. Votăm textul. Ba nu, văd că avem câteva amendamente. Haideți să votăm amendamentele. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. No translation to French? Nu există traducere în franceză? Cum se face? Cum se poate așa ceva? Alors, on vote l'amendement numéro 5. Votăm amendamentul 5. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Rejeté. No, rejeté, rejeté, rejeté. Pardon, se respinge. Îmi cer scuze. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum textul cu amendamente prin vot electronic. Votăm. S-a deschis votul. Le vote est clos. patru pentru, zero împotrivă, zero abțineri, este adoptat cu unanimitate. Îl felicităm uh, pe doamna, o felicităm pe doamna Tania Fajon. Votăm uh, mandatul de negociere cu Consiliul. Votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Patruzeci și unu și zero împotrivă. Zero abțineri se adoptă și aceasta cu unanimitate. O felicităm pe doamna Fayon. Asta e tot. Now, we turn back to our use. Revenim acum la ordinea de zi, la subiectele curente. Punctul 14. Ancheta Comisiei Libe privind supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE. Schimb de opinii uh, referitor la practicile rusești de interceptare a comunicațiilor. Avem aici uh, un punct uh, foarte important pe ordinea de zi în contextul anchetei Comisiei Libe privind supravegherea electronică în masă a cetățenilor europeni. Astăzi vom afla despre practicile de interceptare ale Rusiei uh, din partea lui Andrei Soldatov, care este jurnalist de investigație specializat în uh, serviciile secrete din Rusia. Este alături de noi prin uh, transmisiune video de la Moscova. Așadar, uh, vă rog uh, să faceți liniște. Cine vrea să părăsească sala, să o facă în liniște, pentru că avem o videoconferință cu domnul Soldatov de la Moscova. Suntem gata să începem videoconferința? Vă rog uh, cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Domnule Soldatov, vă rog, bine ați venit, un călduros bun venit la reuniunea Comisiei Libe. Dacă sunteți gata, vă rog. Sunteți pregătit să începeți? Da, vă, vă auzim. Vă rugăm. Bună ziua, mă auziți? Da, vă ascultăm. Vă mulțumesc uh, foarte mult, uh, bună dimineața, vă mulțumesc uh, că sunteți alături de noi. Puteți vedea slide-urile și prezentarea mea. Um, yeah. Do you have my slides? Aveți slide-urile? Aveți prezentarea mea PowerPoint? Pentru că nu le văd. Are we having them? Oh. Let, let's, let's see if the uh, technical... Să vedem dacă s-a rezolvat uh, problema conexiunii tehnice. Da, avem și prezentarea PowerPoint. Puteți uh, începe. Bun. În primul rând, practicile de, de interceptare a comunicațiilor uh, exercitate de Rusia. Foarte pe scurt, cine sunt și de ce vorbesc eu despre uh, practicile de interceptare și supraveghere ale Rusiei. Sunt jurnalist de investigație, îmi desfășor activitatea la Moscova și sunt redactor la agentura Rusia, care este un uh, o agenție care se specializează în serviciile secrete din Rusia, înființată în 2000 ca o comunitate de jurnaliști investigații. Am lucrat uh, și la Londra și la Toronto, apoi uh, am lucrat uh, și într-un alt proiect specializat în practicile de interceptare ale Rusiei și în practicile de supraveghere. În primul rând, aș dori să vă explic puțin terminologia. SORM este uh, un uh, sistem uh, de măsuri uh, uh, de cercetare operativă uh, privind uh, comunicațiile. Practic, este vorba despre practicile de interceptare a comunicațiilor. FSB este o agenție rusească Practic este vorba de Serviciul de Securitate Federal, iar uh, ORM sau măsurile de uh, cercetare operativă uh, desemnează interceptarea și interceptarea comunicațiilor. SORM, practic, este o instituție sovietică. Uh, acest sistem uh, a fost uh, înființat la sfârșitul anilor 80 de unul dintre institutele de cercetare ale KGB-ului și uh, acest sistem a fost actualizat în permanență pentru a face față noilor evoluții tehnologice, apariției internetului, telefonelor mobile, Skype, uh, 3G și așa mai departe. Practic este o fostă instituție sovietică, iar uh, regulamentul uh, de funcționare a acest, a acestei instituții a fost redactat în anii 80. De aceea avem uh, probleme mari în continuare cu mandatul de interceptare. Problema cu mandatul este că, potrivit uh, legii, un cadru operativ al FSB trebuie să obțină un mandat pentru a derula o anchetă și pentru a face interceptări Problema însă uh, este că el nu trebuie să arate acest mandat nimănui, în special operatorului ar putea să prezinte acest mandat doar în instanță, dar nu uh, pentru uh, nu din motive de control și supraveghere. Furnizorii și operatorii de rețele de telecomunicații trebuie să plătească um, uh, instalarea echipamentului SORM în rețelele lor, însă nu putem avea un control asupra celor care interceptează. Uh, și aceasta este o problemă. Uh, în fiecare oraș uh, există un um, sediu central al FSB care este conectat printr-o mm, rețea protejată la dispozitivul SORM. În ceea ce privește aspectele tehnologice, um, Există o abordare în ceea ce privește interceptările. Interceptările sunt diferite chiar și din punct de vedere tehnologic în Europa, după cum vedeți, există două linii de comunicații între o agenție, de, o agenție judiciară și operatorul de rețea. Uh, prima uh, linie uh, se referă la acordarea unui ordin de interceptare legală uh, către operator. Apoi, a doua linie este folosită pentru a transmite materialele interceptate către uh, autoritatea judiciară în Rusia avem uh, o singură linie de comunicații. Este practic vorba de o conexiune între operator și sediul central al FSB iar operatorul are dreptul de a începe interceptarea din punct de vedere tehnologic și are dreptul de a o demara, de a adăuga nume noi uh, la lista de interceptări uh, fără uh, ca operatorul să știe. Deci operatorul nu are dreptul să știe cine este interceptat sau ale cui comunicații sunt interceptate. Așadar, există situații în care FSB are acces de la distanță la comunicații și la servere peste tot în țară. Cine sunt utilizatorii SORM? Potrivit legii, există opt agenții guvernamentale care au dreptul să desfășoare uh, măsuri de cercetare operativă. Ministerul de Interne, MFD, FSB, Serviciul de Protecție Federală, Serviciul de Informații Externe, Agenția Vamală, Agenția Federală Antidrog, Serviciul Federal uh, pentru Penitenciare și Direcția Generală de Informații uh, a Secretariatului General. În anii 90, uh, Boris Yeltsin a hotărât că FSB uh, trebuie să preia responsabilitatea de a coordona acest sistem SORM. Așadar, alte agenții, dacă au nevoie să intercepteze unele comunicații, trebuie să sune la FSB și să primească autorizarea de a intercepta comunicațiile unei anumite persoane, iar apoi operatorul de rețea efectuează interceptarea propriu-zisă. Aceasta era situația în uh, anii 90 și în prima parte a anilor 2000, după care situația s-a schimbat. În primul rând, numărul interceptărilor a crescut foarte mult, numărul interceptărilor, telefo- conversațiilor telefonice și e-mail-urilor. Iată statistici de la Curtea Supremă din Rusia. În, ultimele șase, în ultimii șase ani, numărul interceptărilor practic s-a dublat. Uh, trebuie să mm, ținem cont de faptul că aceste statistici nu includ mm, activitățile de contrainformații. Așadar, nu se referă la străini, la jurnaliști străini sau la cetățeni străini. A doua actualizare a acestui sistem mm, s-a produs la nivel structural uh, FSB a fost uh, însărcinat uh, să uh, coordoneze SORM, însă la mijlocul anilor 2000 sistemul s-a schimbat am analizat uh, contractele guvernamentale și am constatat uh, că există și trei, există trei alte agenții care au început să-și construiască propriile sisteme SORM și au adăugat uh, sisteme suplimentare. Este vorba despre Ministerul de Interne, Agenția Federală Antidrog și, sistemul de penitenciare. Sigur că uh,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 are in use in Belarus, in Ukraine, in Uzbekistan, and Kyrgyzstan, and Kazakhstan. The next slide, please. Thank you very much. Thank you, Mr. Soldatov, for attending this. Mulțumim domnului Soldatov pentru această conexiune prin videoconferință. Acum, ca de obicei, întrebări și răspunsuri. Am să dau cuvântul colegilor. Văd că v-am scris la cuvânt deja. Începem cu domnul Moraș. Vă rog să mă scuzați, spune președinte. Domnule. Domnule președinte, n-am putut asculta interpretarea decât la început, după aceea nu s-a mai putut în nicio limbă. Nu știu dacă s-a tradus în vreo limbă, dar cel puțin la noi nu a existat interpretare. Lo siento, la señora Romero... De, de... Îmi pare rău, doamna Romero. Arol, all, whatsoever. Doamna Romero spune că nu a existat interpretare în nicio altă limbă, întreabă președintele. Nimeni nu a avut interpretare? Îmi pare rău să aud. Oricum... Prezentarea a fost făcută. Haideți să ne continuăm dezbaterea. Cine se înscrie la cuvânt? Întâi de toate, raportorul, domnul Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să le reamintesc colegilor de ce discutăm acest subiect astăzi, supravegherea în Rusia și în termen general ne preocupă Olimpiada de la Soci și potențialele activități ale SSP. Cred că prezentarea a fost cât se poate de interesantă și uh, vă mulțumesc pentru aceasta. Uh, ziarul britanic The Guardian raporta despre potențialele uh, activități de supraveghere la Olimpiada de la Soci. Mă întreb uh, ce se va întâmpla cu o eventuală supraveghere din partea UE. Nu s-a intrat în detalii referitor la sateliții rusești și ucrainieni, cât de uh, departe merg aceste activități de supraveghere dincolo de uh, informații obținute prin sateliți. Side of the not a foreign uh, intelligence governance system. Uh, for the foreign intelligence governance system, the Russian uh, security services, they use completely different measures. Of course, Se utilizează măsuri complet diferite. Uh, problema este că atunci când fostele republici sovietice uh, au hotărât să-și actualizeze sistemele de interceptare, ele sunt mai aproape de abordarea rusească. Și sigur intervine problema tehnologică. Companiile rusești pot oferi soluții tehnice pentru uh, fostele uh, țări satelit. țările din Occident și Statele Unite sigur că uh, ar dori să-și plaseze echipamentele în aceste foste țări satelit, dar sistemul SORM uh, se limitează la uh, teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Președintele. pentru a lămuri asistența tehnică de care dispunem în această ședință a noastră, aparent există o problemă tehnică um, la nivelul interpretării. Interpreții nu au acces la mesajul uh, prin videoconferință. Aș dori ca aceasta să fie rezolvată, așa încât toți deputații să poată urmări schimbul de vederi uh, live chiar și prin videoconferință în uh, limbile lor. Aș insista pe lângă serviciile tehnice dacă se poate face ceva pentru a beneficia de interpretare. Domnule Soldatov, sugerez să luați notițe după întrebările care vă sunt adresate de către raportorii din umbră. Vom avea o rundă de întrebări, vă rog să vi le notați și apoi veți avea uh, un interval de timp alocat pentru a răspunde în bloc întrebările, în așa fel încât sperăm că în acest interval problema tehnică să se poată rezolva. Domnul Fos. Thank you for your, um... Vă mulțumesc, la rândul meu, pentru prezentare. Am trei scurte întrebări. Pe de-o parte, dacă e să comparați activitatea NSA și cea a serviciilor de informație din țara dumneavoastră, cum um, vedeți diferența dintre ele? În al doilea rând, după uh, documentul de la Volcograd, care a fost uh, reacția opiniei publice în țara dumneavoastră, dacă a existat vreuna și în al treilea rând, există un sistem echivalent de interceptare a ce se petrece în sectorul privat, în sectorul economic, în Uniunea Europeană. Mulțumesc, spune președintele, vă mulțumesc că v-ați exprimat în engleză. Interpreții au dificultăți cu volumul sunetului care ajunge în cabinele de interpreți. Până când problema tehnică se rezolvă, v-aș sugera să faceți un efort și a adresa întrebările dumneavoastră în engleză. Știu că uh, în principiu nu e bine, dar e poate o soluție temporară. Și dau acum cuvântul doamnei Infeld. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu, domnului Soldatov, că ni s-a alăturat astăzi. Prima mea întrebare. Ați menționat legătura cu evenimentul de la Soci și ați spus că SORM este un program pentru supraveghere internă în Rusia. Însă mă întreb cum poate fi făcută o distinție clară, o separare clară între supravegherea internă și cea externă. Și odată ce sistemul e funcțional, nu va exista o retentație de a fi folosit la Olimpiada de la Sochi, tocmai pentru a extinde uh, aplicarea uh, programului și uh, pentru supraveghere externă. Aveți cunoștință de cooperare cu uh, state UE în contextul supravegherii în masă, prin SORM sau alte programe? Știți cumva dacă autoritățile ruse au acces la informații asupra cetățenilor europeni și, în al treilea rând, v-aș întreba dacă ne puteți descrie ce fel de mecanism de supraveghere eh, există. Există vreo instanță independentă sau la nivelul Parlamentului rusesc care să eh, urmărească ce se întâmplă. Știți că la Consiliul Europei Uh, acolo unde Rusia este membru și deci se consideră că respectă standardele de uh, unui stat de drept uh, democratic. Vă mulțumim, doamnă Inveld. Nu-l văd pe domnul Albrecht în sală. Are cu siguranță alte angajamente. Cine dorește să intervină numele verzilor? Nu? Dacă nu, îi dau contul domnului Kirchhoff. Bună dimineața, domnule Soldatov. Și vă mulțumesc pentru prezentare. Aș vrea să spun întâi de toate. Sunt sigur că toți colegii mei doresc succes de prin Olimpiadei de iarnă. Unii dintre noi înțeleg fără îndoială nevoia ca ca autoritățile ruse să se poată asigura că toți participanții la Olimpiadă sunt protejați în mod corespunzător. Și în contextul celor prezentate de dumneavoastră e de înțeles că va exista o structură uh, de uh, protecție și supraveghere din partea serviciilor competente din Rusia. V-aș întreba Uh, iată, în această dimineață vă adresați liber în fața noastră. Știți care este atitudinea autorităților vis-a-vis -vis de contribuția dumneavoastră astăzi aici? Uh, în activitatea dumneavoastră de jurnalist uh, de investigație, Uh, aveți un contact cu Edward Snowden, care înțelegem că este în Rusia. Ați putut discuta cu el. Autoritățile v-au permis, în cadrul investigației dumneavoastră, să-l intervievați pe Snowden să discutați cu el despre problema supravegherii electronice și ce se întâmplă la NSA. În fine, aș mai spune că, în mod evident, vorbiți cu foarte mare libertate despre preocupările dumneavoastră astăzi și ați putea, oare, să-mi dați un o, o ordin de mărime, o comparație între uh, structura KGB și uh, aparent uh, uh, structura mai limitată a FSP astăzi? Președintele, acum pentru GUE, doamna Ernst, este prezentă în sală? Nu. Atunci, îi dăm cuvântul domnului Soldatov pentru răspunsuri și va urma o altă rundă de întrebări. Vă dau deci cuvântul. Uh, let's start with the first question, uh, comparison uh, between NSA activity and the FSB activity. I think that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 Mai este timp pentru întrebări din partea colegilor. Și întâi de toate, doamna Romero Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să-l întreb pe domnul Soldatov. Ce se întâmplă cu știrea care a apărut în legătură cu amenințările la adresa lui uh, Edward Snowden. Este o știre credibilă sau știți ceva în legătură cu această știre? Există un risc, un adevărat risc pentru această persoană care, după cum spuneați, este protejată acum și nu știm uh, de unde și cum a apărut această știre. Nu știu dacă dumneavoastră aveți mai multe informații. Ați uh, avut interpretare pentru această intervenție? Da, atunci e în regulă. Altă întrebare, vom trece la altă întrebare, verificăm numai să vedem dacă aveți interpretare sau nu. Doamna Gomes. Thank you. Uh, Mr. Soldatov, I'd like to ask you... Uh... Domnule Soldatov, ați spus că nu există cu adevărat o capacitate sau posibilitate din partea Rusiei să spioneze masiv cetățenii europeni pentru că aceasta nu au acces la serviciile ruse. Dar știți dacă există vreun program special de spionaj al liderilor europeni, cum ar fi, de exemplu, doamna cancelar Merkel, așa cum se pare că s-a întâmplat cu Statele Unite. Și, pe de altă parte, ieri, la Comisia de Afaceri Externe, am auzit că manifestanții din uh, piața Maidan în Ucraina, de la Kiev la ora actuală, au primit mesaje în masă din partea autorităților în care li se atragea atenția că vor fi trași la răspundere pentru ceea ce fac. Credeți că există această posibilitate de a transmite astfel de mesaje în mod țintit către uh, anumite persoane, dar mii de persoane, și credeți că aceasta ar fi o tehnologie rusă pe care ucrainienii ar fi utilizat-o? Spuneați că nu mai există un control din partea Partidului Comunist asupra uh, FSB-ului. Credeți că există vreun control din partea Dumei asupra acestui serviciu sau nu? Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină din sală. Doamna Indveld, vă rog, din nou vă dau cuvântul. Da, dacă mai avem timp, aș vrea să revenim la uh, două întrebări scurte. Spuneați că NSA-ul are un avantaj pentru că tehnologia IT americană se utilizează în multe părți ale lumii. Și îmi imaginez că așa se întâmplă din ce în ce mai mult și în Rusia. Produsele americane sunt folosite din ce în ce mai mult în Rusia. Și asta facilitează legătura cu sistemele folosite în Europa și în alte părți ale lumii. Considerați că asta ar permite FSB-ului să își extindă activitățile de supraveghere în afara teritoriului rus către Uniunea Europeană? Și o a doua întrebare este următoarea. M-a surprins când v-am auzit că spuneați că acest program nu va fi folosit doar pentru interceptarea comunicațiilor, în jurul orașului Sochi cu ocazia jocurilor, ci că metadatele vor fi magazinate timp de trei ani. Și vreau să vă întreb dacă Știți dacă participanții la Jocurile Olimpice, și mă interesează în special cei care vin din partea UE, vreau să vă întreb dacă au existat guverne care au prezentat obiecții față de acest lucru, pentru că bănuiesc că aceste guverne trebuie să fie informate. Nu știu dacă cineva a spus ceva, dacă vreun ministru de externe, de exemplu, a ridicat vreo obiecție față de guvernul rus. Da, mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, dacă toată lumea a intervenit, atunci ne întoarcem la dumneavoastră, domnule Soldatov. Așteptăm comentariile dumneavoastră finale înainte de a da cuvântul raportorului. Vă rog. Uh, first, uh, first question about Snowden and, uh, and, and threats. Uh, I don't think that these threats are genuine just because, uh, well, Mr. Snowden, he lives in a controlled environment, and I think it's, a, it's, a, uh, it's one of the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 Vă mulțumim pentru felul în care ați cooperat cu noi în direct de la Moscova pentru această comisie de închetă. Mulțumim pentru videoconferință și acum ne întoarcem la domnul raportor, domnul Moraes, dacă doriți să faceți comentarii finale, dacă nu, atunci uh, încheiem dezbaterea. Vă mulțumim, vă spunem la revedere și vă mulțumim încă o dată pentru uh, mărturia dumneavoastră, care a fost foarte prețioasă. Mulțumim încă o dată. Now, we proceed to the following point. We... Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Nu mai este comisia de anchetă, ci este dezbaterea comună pentru descărcarea bugetară. Avem mai multe rapoarte. Raportorii sunt colegii doamna Rotova și doamna Mathieu, care este prezentă și dânsa. Deci vom avea o dezbatere de aproximativ 40 de minute. Avem uh, mai multe avize pentru această descărcare de gestiune, pentru uh, spațiul JAI, pentru CEPOL, biroul pentru azil, și toate celelalte instituții, Europolul și așa mai departe. Și um, SPD-ul, deci mai multe agenții pe care le avem, Oficiul pentru Monitorizarea Drogurilor și Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Dăm cuvântul raportorilor și după aceea, dacă doriți, vom avea o dezbatere. Rotova, în primul rând. Mulțumesc. Am un raport. E vorba de Agenția pentru Drepturile Fundamentale și Oficiul de Monitorizare a Situației asupra drogurilor. Cele trei documente vor fi tratate într-un singur document și se ține cont de raportul care a fost uh, redactat de Curtea de Conturi. Acestea arată că conturile pentru cele trei instituții reflectă obligațiile bugetare în mod fidel și de aceea nu există probleme majore. Aș vrea să vă informez că Curtea de Conturi arată că avem o rată de 4,8% în ceea ce privește cheltuielile operaționale ale Comisiei și critică mecanismele de control ex post. Din păcate, aceasta se referă la toate politicile interne și nu este posibil să se descopere o rata erorii specifică pentru uh, DG Home. Există alte probleme care au fost identificate. În primul rând, pentru DG Home, alte unele măsuri în urma auditurilor interne în ceea ce privește SIS-2 au fost făcute în termenele stabilite. Mai mult decât atât, Franța și Finlanda nu au implementat SIS-2 la timp din mai multe motive. Pe de altă parte, progresele considerabile care s-au făcut în SIS-2 au fost înregistrate. Cel de-al doilea raport se referă la Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Aici există două probleme principale. În primul rând, controlele ex post ale cheltuielilor au fost introduse doar la sfârșitul anului 2012. În al doilea rând, această agenție a pierdut o cauză și de aceea aș recomanda înființarea unor mecanisme la nivel intern pentru rezolvarea problemelor de resurse umane. Al treilea raport pentru Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, aici există mai multe probleme. Curtea de conturi a arătat că, că la controlele ex ante și ex post la anumite programe pur și simplu nu existau. De aceea mă surprinde faptul că controlele ex post nu s-au mai făcut din 2008 încoace. Mai mult decât atât, s-au plătit 200.000 de euro pentru spații de birou care n-au fost folosite la fostul sediu în 2012. Aceasta este o problemă de foarte multă vreme și de aceea ar trebui să fie rezolvată ca o adevărată prioritate. În sfârșit, aș arăta că acest birou nu susține o reprezentare corectă din punct de vedere geografic, în special pentru noile state membre, pentru staful său. Toate aceste obiecții apar în raportul meu, dar aceasta nu modifică concluziile curții de conturi. Așa că propun comisiei noastre să acorde descărcarea de gestiune și pentru observatorul european. Termenul pentru amendamente este 27 ianuarie. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum, doamna Matiu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește restul agențiilor care țin de competența noastră a LIBE, în ceea ce privește Frontex, pe anul 2012 există anumite uh, dificultăți, Curtea de Conturi nu își asumă responsabilitatea în ceea ce privește anumite nereguli. Frontex n-a oferit uh, dovezile și justificativele necesare pentru cheltuielile acordate autorităților naționale și Curtea de Conturi ia notă de faptul că beneficiarii sunt autorități publice. E vorba de subvenții pentru autoritățile naționale de frontiere care au nevoie să utilizeze material, de exemplu elicoptere, avioane sau nave. Frontex consideră că o declarație din partea autorităților naționale ar fi suficientă și pentru a ține cont de constrângerile documentației cerute de uh, legislația comunitară, directorul agenției arăta că pe viitor va implica un sistem de uh, forfe orar care va fi utilizat pentru fiecare tip de aparat utilizat. Acest instrument va fi utilizat pe viitor astfel încât să nu pierdem încrederea în gestiunea agenției în general sau pentru anul 2012. Acum, trecând la Europol. Europolul și-a îmbunătățit foarte mult um, amânarea de credite din 2012 față de 2012 cu 50% mai puțin și celelalte credite care au fost amânate țin cont și de crearea oficiului pentru cibercriminalitate în 2012. Aici fondurile au întârziat să parvină. Agenția a trebuit să se adapteze la această situație și a prevăzut o parte a bugetului pentru această nouă activitate. Vor fi nevo- va fi nevoie de eforturi suplimentare pentru descărcarea de gestiune 2011 și în felul acesta agenția își va valida în sfârșit sistemul contabil și este oricum pe calea cea bună. Ce polul acum? Pe lângă problemele de planificare bugetară și amânarea creditelor, mi se pare important să subliniez că există Uh, o nesiguranță în ceea ce privește viitorul agenției, care afectează partea bugetară și în special resursele umane, personalul acestei agenții. Și la amendamentul 5 există o problemă, așa că atunci când vom vota um, acest raport, uh, voi face un amendament oral. Propunerea Comisiei în legătură cu fuziunea între CEPOL și Europol nu ne-a parvenit și a trebuit să așteptăm o propunere din partea Consiliului pentru o localizare a sediului cu unanimitatea celor 25 de state membre, pentru ca după aceea să avem propunerea Comisiei. Așa că vreau cu această ocazie să pun încă o dată o întrebare Comisiei pentru a ști de unde vine această propunere pentru sediul agenției, care de altfel nu coincide cu uh, cea făcută de Consiliu. Și sper să am un răspuns din partea Comisiei. Acum, în ceea ce privește Biroul European de Sprijin pentru Azil, există întârzieri contabile și uh, lipsa unui inventar fizic, dar în anul 2012 a crescut independența financiară a agenției, așa că lucrurile ar trebui să se redreseze în acest prim an de independență. Controlorul European pentru Protecția Datelor nu este o autoritate independentă și auditul realizat de Curtea de Conturi arată că nu există erori semnificative în declarațiile referitoare la gestiunea indemnităților. Acestea însă trebuie urmărite îndeaproape. Eurojust. Ca și anul trecut, dorim o clarificare, o îmbunătățire și mai multă transparență în ceea ce privește procedurile de recrutare și sper că acest lucru să se întâmple. În concluzie, aș vrea să cer să se facă eforturi speciale din partea tuturor agenților în ceea ce privește eficiența uh, bugetară și problema multilingvismului, astfel încât toate limbile Uniunii să fie utilizate și nu doar o singură limbă, așa cum din păcate e cazul. Și sper că această descărcare de gestiune să le fie acordată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Matiu, pentru prezentarea acestor șapte avize pentru descărcarea de gestiune 2012. Dumneavoastră ați adresat întrebări comisiei și cred că ar trebui să ascultăm răspunsul acesteia înainte de a încheia dezbaterea. Nu știu dacă comisia dorește să ia cuvântul. Există un reprezentant al comisiei, vă rog, vă dau cuvântul. Um, uh, Bună ziua! Suntem mai mulți reprezentanți ai Comisiei în această sală, iar eu voi răspunde la întrebările legate de descărcarea de buget uh, pentru Digi Justice uh, din partea Comisiei. Am ascultat opiniile raportorului, cum că Curtea de Conturi nu, prezint, nu prezintă um, informații uh, detaliate și noi regretăm acest lucru pentru că avem astfel mai puțin uh, feedback dar cred că aceasta ține de organizarea curții de conturi care realizează audituri prin uh, eșantionare în funcție de prioritățile sale și, uh, bineînțeles, că trebuie să acoperim tot bugetul și atunci putem să înțelegem uh, acest lucru. Pe de altă parte, avem uh, detaliile din uh, eșantioanele care au fost luate de la noi. Au existat nouă selecții. și altele cinci pentru Digi Justice. Uh, Sunt oricum uh, mulțumită că um, raportoarea nu a făcut comentarii cu privire la Digi Justice. Aceasta înseamnă că raportul uh, Direcției uh, Generale este unul fără probleme. Pentru Gerom, care ale cărei proceduri financiare sunt mai complexe și mai extinse. Recomandarea de audit a Serviciului de Audit Intern se referea, la, se referea la facilitatea Schengen și aceasta a venit cu întârziere pentru că nu putea să fie verificată de auditori decât după demararea facilității Schengen cu Croația. Acesta este singurul motiv al întârzierii. Trebuia ca mai întâi uh, să se ia decizia privind uh, Croația pentru Schengen. Uh, Așadar, uh, mai degrabă termenul auditului a fost prost stabilit. Pentru SIS-2 uh, toate problemele au fost rezolvate și cred că raportul de activitate pe 2012 a fost uh, ultimul care conținea o rezervă pentru că situația din 2013 a fost mult mai bună și pentru raportul de activitate 2013 ne așteptăm ca totul să fie bine și să nu mai existe nicio rezervă în raportul Curții de Conturi. Președintele, mulțumesc Comisiei pentru explicațiile suplimentare cu privire la acest subiect cu siguranță pasionant pentru Comisia Libe. Văd că doamna Mathieu vrea să mai adauge ceva, așa că îi voi da imediat cuvântul. Mulțumesc, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Eu întrebam uh, Comisia un lucru. Am tot uh, vorbit despre reforma juridică a CEPOL și despre schimbarea sediului uh, CEPOL, dar uh, nu am uh, privăzut nicio propunere. Trebuia să așteptăm ca Consiliul să facă o propunere despre noul sediu uh, înainte ca Comisia să hotărască. Deci, practic, s-a declanșat un război instituțional între cele două instituții, Consiliu și Comisie, și acum suntem într-o situație inacceptabilă și aș vrea ca uh, Comisia să răspundă la această întrebare. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, uh, doamna Mathieu. A făcut o observație. pertinentă și poate Comisia dorește să intervină, să încerce să răspundă. Da, așa este, nu am răspuns la întrebare pentru că nu eram eu competentă să răspund. Am uh, în fața mea niște elemente de răspuns uh, destul de complexe. Vă propun uh, să, faci, să vă transmitem un răspuns scris. Situația nu este chiar atât de simplă și atunci Există motive să așteptăm. Noi am dorit întotdeauna să găsim uh, o soluție care să permită sinergii economice și, și, și sinergii de costuri. Au existat și propuneri intermediare din partea statelor membre, însă acestea nu ni s-au părut uh, satisfăcătoare. Însă, pentru a vă oferi mai multe detalii, vă putem transmite un răspuns scris. Am ascultat uh, punctele de vedere ale raportorilor pe aceste subiecte care ne pasionează foarte mult aici în Libe, descărcările de buget pe 2012. Văd că doamna Gantz dorește să intervină. Da, aș vrea să spun uh, câte ceva în calitate de raportor din umbră pe acest uh, proiect de descărcare bugetară. În numele grupului uh, meu sunt de acord în mare cu raportul. Am putea să depunem niște amendamente însă. Altfel, cred că nota este în general pozitivă, ceea ce este important. Aș dori să revin la acest subiect al mutării sediului uh, CEPOL. Ar uh, trebui să fim un pic uh, consecvenți în aceste descărcări de gestiune. Să ne gândim la ce s-a întâmplat în anul 2012 și la această dezbatere legată de fuziunea și de mutarea sediului CEPOL. ne-am uh, exprimat uh, îngrijorări și legate de problema EDPS în raport. Vom, uh, vom înainta și noi câteva amendamente și s-ar putea ca mesajele noastre să meargă dincolo de anul 2012. Mulțumesc, doamna Gönț. Atât deocamdată. Văd că următoarele puncte de pe ordinea de zi se referă la drepturile de procedură la dreptul de procedură. Văd că domnul de Jong, uh, unul dintre raportori, este deja prezent în sală, dar nu-i văd pe doamna Romero și pe doamna Weber, care sunt ceilalți doi raportori. Așa că vă propun să facem o scurtă pauză, o mică întrerupere, timp de o jumătate de oră, pentru că totuși discuția era prevăzută în ordinea de zi la 11 și jumătate. Înainte însă de a întrerupe ședința, vreau să vă semnalez că data de depunere a amendamentelor pentru descărcările de gestiune pe 2012 este stabilită pe 27 ianuarie. 27 ianuarie. 27 ianuarie. Acesta este termenul pentru depunerea amendamentelor. Bun, facem o scurtă pauză de jumătate de oră. Văd că doamna Romero a părăsit sala. Doamna Weber nu este aici, așa că soluția cea mai rezonabilă este să întrerupem timp de jumătate de oră și să reluăm lucrările la 11 și jumătate. Mulțumesc! Be seated, please. Stimați colegi, vă rog să luați loc. We had done our best to mind the schedule. Am încercat să menținem ordinea de zi. Îl avem uh, pe domnul De Jong alături de noi, pe doamna Weber, mai așteptăm pe doamna Romero, dar e probabil onest să începem de pe acum și ni se va alătura și doamna Romero de îndată. Dezbatere în comun, așadar, suntem la punctele 15, 16 și 17 de pe ordinea de zi, drepturi procedurale, pachetul drepturi procedurale. Și întâi vorbim despre mandatul european de uh, arestare. Raportor este domnul De Jong. Apoi, raportul doamnei Weber, prezumția de nevinovăție și, în fine, garanții procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale, raportul doamnei Romero Lopez. 27. Comisia a prezentat acest pachet, consolidând drepturile persoanelor suspectate sau acuzate în proceduri penale, pentru a uh, încheia foaia de parcurs uh, stabilită în 2009 care propunea standarde comune pentru drepturi echitabile în procesele penale. Cele trei rapoarte, cele trei propuneri abordează aspecte precise ale acestui pachet procedural, materie penală și întâi aș da cuvântul domnului Olivier Tel de la Digi Justice și apoi raportorilor noștri pentru a discuta cele trei rapoarte. Comisia are cuvântul. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Mulțumim Comisiei Libe pentru a organiza această dezbatere, în marginea acestor trei propuneri și Mă bucur că, iată, deja trei raportori au preluat aceste trei propuneri de directivă. Cum ați subliniat, domnule președinte, Comisia Europeană a primit mandat politic să dezvolte, să extindă drepturile cetățenilor care se confruntă cu proceduri penale, așa încât să garanteze un proces echitabil în întreaga Uniune Europeană. Este o abordare etapă cu etapă și ne bucurăm că trei directive importante au fost deja adoptate în această materie. Vă reamintesc uh, asupra dreptului la interpretare și traducere în procedurile penale, o directivă care din uh, uh octombrie 2013 este pusă în aplicare. Apoi, dreptul la informare asupra taxelor, care va intra în aplicare pe 2 iunie 2014 și mai recent o directivă Uh, privind dreptul de acces la un avocat și la comunicarea cu terți, în special cu familia, atunci când o persoană este suspect sau acuzat și care uh, va trebui pusă în aplicare înainte de noiembrie 2016 în statele membre. Iată contextul în care Comisia Europeană, pe 27 noiembrie anul trecut, a prezentat pentru a consolid, continua uh, consolidarea drepturilor cetățenilor, a prezentat deci acest pachet conținând trei propuneri de directivă. Una care vizează aspecte ale prezumției de nevinovăție și uh, garantarea dreptului de a fi prezent, de a asista la propriul proces. Apoi, garanții specifice pentru copii atunci când suspectați sau acuzați în proceduri penale și apoi uh, asistența judiciară acordată persoanelor suspectate sau acuzate private de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare. Comisia a făcut și două recomandări. Una privind drepturile procedurale pentru persoanele vulnerabile și o altă recomandare privind asistența judiciară care să permită o mai bună convergență între sistemele naționale de asistență judiciară. Pentru că timpul este limitat, am să trec de îndată la prezentarea celor trei directive și mai întâi directiva privind prezumția de nevinovăție. Acesta este fundamentul întregului sistem penal, iar propunerea se dorește a fi cimentul drepturilor procedurale existente deja în directiva. Propunerea privind prezumția de nevinovăție e în legătură directă cu directivele existente și cu celelalte două directive din pachetul în discuție azi. Aceste aspecte sunt strâns legate și e indispensabil să dezvoltăm dreptul procedural pentru obținerea cunoașterii reciprocă. Propunerea se bazează pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și atunci când am considerat că e nevoie de standarde minimale pentru a asigura încrederea reciprocă, am făcut propuneri concrete. Aceste propuneri privind prezumția de nevinovăție vor consolida drepturile procedurale ce figurează în directiva, în special dreptul uh, de a avea acces la un avocat. Un alt uh, capitol uh, este inclus în această directivă, care nu ține neapărat de prezumția de nemiluții, este dreptul de a asista la propriul proces penal. Uh, în statele membre, nivelul garantării acestor drepturi este satisfăcător, dar în anumite puncte uh, aceste protecții trebuie totuși Uh, întărite. În ciuda legislației existente, există numeroase încălcări ale prezumției de nevinovăție, chiar și în Uniunea Europeană. Propunerea se bazează pe patru elemente. 1. Conform CEDO, nu pot fi autorizate referințe publice de către autoritate judiciară sau administrativă, bunoare poliția, la uh, condamnarea unei persoane înainte ca aceasta să fie oficial pronunțată. Deci, trebuie protejată reputația persoanelor acuzate. În al doilea rând, dorim să consolidăm principiul fundamental al dreptului penal, anume dovada revine acuzației și nu apărării. Există, desigur, excepții, dar diferența intervine că, dincolo de faptul că directiva reflectă standardele CEDO, sperăm că vom asigura un proces echitabil. Apoi, dreptul la a păstra tăcerea, dreptul la a nu coopera cu acuzația sau a nu se exprima asupra situației, se află în centrul unui proces echitabil. Directiva va asigura că suspecții sau acuzații nu pot fi obligați să producă ei probe care ar putea conduce la o condamnare justă sau eroare judiciară. Directiva nu doar consacră prin aceste principii în dreptul Uniunii, ci furnizează și uh, propuneri de sancțiuni în cazul abuzului, în cazul încălcării dreptului la tăcere. Astfel de situații uh, nu vor permite condamnarea acuzatului. Apoi, cum spuneam, există și un alt capitol, dreptul de a sta la propriul proces penal. Aici intervin limitări foarte stricte pentru a ne asigura că justiția nu este întârziată uh, de apărător de la credință. Și aici intervine o sancțiune dacă uh, este încălcat acest drept, și anume dreptul de a fi rejudecat. Ajung acum la directiva privind copiii. Toate standardele internaționale recunosc că copiii sunt un grup vulnerabil din cauza uh, tinereților și că dezvoltarea lor fizică și psihică este incompletă. Există un consens politic asupra necesității de a proteja mai bine minorii în procedurile penale. Cele trei directive existente acoperă deja drepturile minorilor, dar acest lucru nu este suficient pentru a asigura o protecție specifică și pentru a răspunde nevoilor minorilor în proceduri penale. Iată de ce facem această propunere suplimentară de directivă împreună cu o recomandare uh, care vizează persoanele vulnerabile. Directiva asupra uh, Uh, uh, copiilor suspectați sau acuzați vizează reguli minime pentru toți copiii, adică persoanele cu vârsta sub 18 ani care sunt suspectate sau acuzate de a fi comis o infracțiune. Ei trebuie să fie informați despre drepturile lor într-o manieră inteligibilă, de asemenea părinții trebuie informați. Și ei uh, nu trebuie să renunțe la dreptul de a avea un avocat. E probabil dispoziția cea mai importantă a directivei apărarea obligatorie asigurată de către un avocat pentru toți copiii suspectați sau acuzați. Fiecare situație trebuie evaluată mm, de la caz la caz, în funcție de situația socială și familială, pentru a adapta sancțiunea în funcție de personalitatea și mediul în care trăiește minorul. Va fi implicat uh, o, an, uh, o analiză medicală și interogatoriul va fi derulat uh, prin mijloace specifice, inclusiv un interogatoriu va fi filmat. Autoritățile judiciare care se confruntă cu astfel de situații uh, în care sunt implicați minori vor primi o formare specială, viața privată a minorilor trebuie protejată pentru că trebuie ulterior facilitată reintegrarea lor în societate și alt lucru foarte important, minorii trebuie să beneficieze de măsuri alternative privării de libertate care se aplică doar în circunstanțe excepționale. Atunci când un minor e în detenție, va uh, primi îngrijiri speciale care să asigure integritatea persoanei sale minorii vor fi întotdeauna separați de adulți în cazul în care sunt deținuți. Sperăm să punem în aplicare agenda europeană pentru drepturile copilului în acest fel. Trecând la ultima directivă, dreptul la asistență judiciară. Dreptul la asistență judiciară este uh, intrinsec legat de uh, directiva privind accesul la un avocat, adoptată în 2003, care prevede ca dacă persoanele nu au uh, resurse și nu pot avea acces efectiv la un avocat, doar în cazul în care statul uh, asigură, uh, garantează asistența juridică. Totuși, ținând seama de uh, obiectivele ce țin de proporționalitate, această directivă are o area de aplicare limitată uh, persoanelor care sunt deținute. În această situație, suspecții sunt cel mai vulnerabili și s-a considerat că atunci când ei sunt deja deținuți, accesul la un avocat este de importanță crucială pentru a asigura un proces echitabil și pentru a le proteja dreptul de a nu se autoincrimina. Suspecții, deci deținuți, nu vor trebui să aștepte ca administrația să desemneze un avocat pentru ei. Directiva propune așadar o asistență judiciară provizorie, dar imediată din primele etape ale anchetei ale procedurii nu, nicio persoană nu va fi interogată fără ca aceasta să fi beneficiat de asistență judiciară, fie și desemnată de stat. Apoi, desigur, statul poate recupera costurile uh, în cazul în care suspectul uh, se dovedește uh, ineligibil pentru această asistență judiciară, deci dacă ar avea mijloacele financiare să-și plătească avocatul. Sigur, toate acestea în contextul existenței unui mandat european de anestare. vorbim aici de persoane care fac obiectul unui mandat european de arestare și care sunt private de libertate. Încercăm astfel să prezervăm dreptul de a nu se autoincrimina, de a păstra tăcerea și toate drepturile ce țin de procedurile penale. Am adoptat și o recomandare care vizează obținerea unei mai bune convergențe între sistemele naționale, sisteme judiciare naționale foarte diferite și a căror complexitate a necesitat aceste recomandări. Dacă e necesar, peste patru ani, Comisia ar putea face noi propuneri legislative în domeniul de aplicare al acestor recomandări. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Acum am să dau cuvântul celor trei raportori și vom începe cu domnul De Jong în contextul mandatului european de arestare. Uh, Op zich eh, ben ik erg blij. Mulțumesc, domnule președinte. Salut faptul că am fost numit raportor la acest dosar atât de important. Așa cum a arătat Comisia, există și alte instrumente care nu pot fi utilizate dacă nu avem uh, dreptul la asistență judiciară. Toate aceste lucruri, iată, au devenit foarte complicate. Ne aflăm acum la sfârșitul mandatului și unele state membre consideră că orice fel de propunere este uh, costisitoare și de altfel și Comisia a spus acest lucru de nenumărate ori. Ne aflăm într-o perioadă de însănătoșire a economiei noastre și chiar și în uh, țările de jos această asistență judiciară a fost uh, golită de conținut. Iată că drepturile au avut de suferit și așa se întâmplă și în alte state membre. Iată de ce această temă este una esențială și ne aflăm într-o etapă dificilă a activității noastre parlamentare. Pot să spun acest lucru pentru că Comisia a fost foarte prudentă. Eu, unul, anunțasem că vom um, încerca să concentrăm lucrurile și cred că trebuie să lucrăm împreună am fi preferat să avem o singură propunere și nu să avem aceste vantai de propuneri. În ceea ce privește asistența judiciară, aceasta nu se referă decât la o parte și este interesant pentru juriști în măsura în care se poate utiliza acest drept în cadrul directivei. Și toate acestea se datorează faptului că Comisia considera că această temă este prea delicată pentru statele membre. Însă eu unul nu sunt atât de impresionat, nu pot să zic că mi-e teamă. Atunci când vorbim despre dreptul la asistență judiciară, mă întreb dacă statele membre ar putea face apel la avocați. Bineînțeles că există anumite criterii de calitate care trebuie menționate în directivă, lucru care nu se întâmplă în ceea ce privește această asistență judiciară. Și aceasta este valabil și pentru dreptul la acces la această asistență, lucru care nu este reglementat prin directivă, nu se arată care sunt criteriile pe care le pot utiliza statele membre și asta înseamnă că dacă cineva, de exemplu, este considerat ca fiind prea bogat pentru a beneficia de asistență judiciară într-un stat, dar nu în alt stat, atunci lucrurile se complică. Într-adevăr, suntem aici în fața unei situații care seamănă cu cea unui șvaițer găurit. Am avea nevoie de la comisie de mai multe clarificări și am și alte întrebări pentru comisie, în special în ceea ce privește mandatul european de arestare. Aici textul nu este deloc clar, rămâne la nivel foarte general. Eu aș vrea ca țara emitentă să dispună de o formulare juridică foarte clară. Am foarte multe alte întrebări pe care aș dori să le adresez comisiei și vom avea nevoie, fără îndoială, de mai multe întâlniri pentru a clarifica aceste chestiuni și cu raportorii din umbră. Dar, oricum, avem nevoie de mult mai multe clarificări. În primul rând, care este poziția Parlamentului și a Comisiei noastre, a grupurilor politice în legătură cu această abordare, cum se poate să avem până la urmă o recomandare și o directivă, ce vom face în acest raport. Iată tot felul de întrebări și aș dori să știu în plus câte grupuri politice vor mai interveni. Nu am prea multe speranțe, nu cred că vom avea un acord cu Consiliul înaintea sfârșitului acestui mandat legislativ. Poate vom putea programa câteva întâlniri cu raportorii din umbră pe această temă pentru a vedea care este poziția noastră și cum putem ajunge la un text de rezoluție pentru plenară. Dacă dorim să mergem mai departe, cu atât mai bine. Eu unul sunt foarte disponibil. Însă va fi foarte greu să, um, sta, să ajungem la o poziție a Parlamentului la plenară, ținând cont de toate aceste aspecte complicate ale dosarului. Însă îmi doresc din inimă acest lucru, voi uh, dedica multe eforturi în săptămânile viitoare pentru a face progrese și sper că așa să se întâmple și din partea celorlalte grupuri politice. Mulțumesc! Doamna Weber, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți pentru a face acest prim schimb de opinii, această primă prezentare pe marginea pachetului propus. Pot să spun că sunt de acord cu principiile, dar mă îngrijorează mai mult uh, excepțiile de la regulă, pentru că știți foarte bine, detaliile sunt cele mai complicate de fiecare dată. Și pot să spun că în ceea ce privește comunicarea pe care o avem în față, există elemente care contrazic în mod flagrant obiectivul acestei directive. Comisia a insistat doar asupra părților bune și asupra principiilor. Și aș vrea să profit de această ocazie pentru a sublinia câteva din chestiunile care, din punctul meu de vedere, sunt de-a dreptul problematice și există mai multe în această propunere, dar cred că două dintre ele sunt esențiale și sunt o adevărată noutate la nivelul UE. După ce s-a declarat că sarcina probei uh, este de partea uh, procurorilor a acuzării, se spune că, totuși, câteodată Uh, deplasarea sarcinii probei ar trebui să fie compatibilă cu prezumția de nevinovăție și asta spre surprinderea mea, pentru că practic toată această chestiune se datorează unei cauze de la CEDO din 98 și de fapt nici măcar în acea cauză nu se citează în mod corect, pentru că dacă vedem care este uh, raționamentul în cauza Abacus versus Franța, se arată că și curtea menționează că în unele situații nu se poate face o conciliere cu obiectivele și scopul articolului 6. Deci cred că aceasta este o adevărată problemă și avem și o altă opinie a Curții Europene pentru Drepturile Omului în care se explică felul în care această deplasare a sarcinii probei duce la situații în care pentru infracțiuni minore situația este mult mai dificilă pentru suspectat sau acuzat decât în cazul infracțiunilor grave. A doua chestiune foarte problematică pentru mine este articolul uh, alineatul 17 care spune că atunci când se forțează suspectatul sau acuzatul să ofere informații, ar trebui să fie limitată. Deci, presiunea pentru a forța acuzatul sau suspectul, persoana suspectată, aceasta este permisă. Și după aceea avem și limitările. Iată, deci, o adevărată noutate. Nu știu dacă vrem să copiem aici Patriot Act din Statele Unite, aș putea să înțeleg, dar nu s-a accept așa ceva. Dar în legislația din țara mea, de exemplu, există o mare majoritate de uh, legislații în multe state membre unde așa ceva pur și simplu nu este permis. Bineînțeles, Comisia merge mai departe cu acest raționament și vorbește despre principiul proporționalității și măsura în care gradul presiunilor depinde de interesul public în cazul anchetei și așa mai departe pot să vă spun că de 30 de ani, timp de 30 de ani am lucrat în acest domeniu și am văzut multe cauze și, fără niciun fel de exagerare, copiii au fost uh, acuzați și au fost uh, separați de familii, tocmai pentru că în felul ăsta persoanele suspectate să fie într-un fel presionate. Înspre asta dorim să ne îndreptăm în Uniunea Europeană? Cred că propunerea care a fost uh, făcută de comisie este vagă, periculoasă din punctul de vedere al consecințelor, pentru că aceasta ar putea permite lucruri îngrijorătoare. Așa că pot să spun că cer cu tărie, înainte de a începe orice altă procedură la acest dosar, un aviz din partea Agenției pentru Drepturile Fundamentale în legătură cu compatibilitatea acestei propuneri cu Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și jurisprudența CEDO. Pentru că, până la urmă, Uniunea Europeană se gândește la posibilitatea de a adera la această convenție a CEDO, așa că mi se pare de-a dreptul rezonabil să ne asigurăm că există o coerență cu această jurisprudență și un aviz din partea Departamentului Juridic uh, referitor la aceleași chestiuni și după aceea vom dezbate. Aș vrea de asemenea să avem și un studiu al unor experți independenți uh, din mediul academic, dacă se poate pe aceeași temă. Acum, referitor la comentariul făcut deja de domnul De Jong, calendarul și uh, posibilitățile pe care le avem de a încheia acest dosar până la sfârșitul mandatului depinde foarte mult și de avizele pe care le vom primi și poate vom ajunge la un document de lucru. Dar e clar că partea principală a muncii la aceste dosare se va face în următorul mandat și ținând cont de conținutul acestei propuneri, vom avea mult de lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Romero pentru drepturile copiilor. Vă rog. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să spun aici că regret faptul că Comisia nu a prezentat aceste detalii uh, mai devreme în legătură cu uh, garanțiile procedurale, așa că din păcate nu vom putea lucra până la capăt, vom rămâne undeva la jumătatea drumului. S-au făcut progrese în ceea ce privește foaia de, de parcurs uh, cu garanțiile procedurale, dar până la urmă temele cele mai problematice sunt cele care îi afectează pe cei mai vulnerabili. E vorba de minori, de asistența judiciară și așa mai departe. Deci, uh, ceea ce n-am făcut în toată această perioadă este să abordăm problemele de egalitate în fața legii, pentru că până la urmă cetățenii europeni nu sunt egali în fața legii dacă există persoane care nu au resurse financiare suficiente pentru a-și garanta aceste chestiuni procedurale și practic nu se bucură de aceste drepturi. Iată de ce regret faptul că nu s-a încercat o includere în pachetul de garanții procedurale a acestor chestiuni. Și acest pachet referitor la garanțiile procedurale am fi putut să-l încheiem în cadrul acestui mandat și să nu așteptăm următorul mandat. Acum, referitor la copii, la minori, raportul pentru care sunt competentă. Deși, așa cum spunea Comisia, există anumite garanții care nu se reflectă destul de bine în ceea ce privește accesul la un avocat, E clar că în directiva referitoare la accesul la un avocat s-ar fi putut include mai multe garanții și e foarte probabil că nu se dorea să se includă astfel de garanții și pentru persoanele suspectate care sunt adulte, pentru că în cazul um, examenelor medicale, de exemplu, acest lucru nu este recunoscut accesul la un avocat. De aceea, atunci când în această propunere apar garanții, Până la urmă, ele apar pentru că în cazul anterior nu au fost prezentate sau dacă ele sunt adăugate, nu se clarifică foarte bine cum se va face acest lucru. De exemplu, asistența judiciară gratuită se face o trimitere la directivă, o directivă care nu se va adopta. Deci, nici aici nu rezolvăm nimic. Așa că amânăm totul până nu se știe când și, până la urmă, Iată, asta e situația. Iată ce a hotărât Comisia în această perioadă, dar, din păcate, spun încă o dată, n-am reușit ca acest pachet de garanții procedurale să includă toate garanțiile pe care ni le-am fi dorit. Mulțumesc! Raising hands. Acum uh, câțiva membri au uh, dorit să intervină, doamna Mathieu, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să salut acest uh, pachet de propuneri din partea Comisiei, care vine un pic cam târziu, așa cum au spus și colegii mei. Asistența judiciară este un uh, subiect um, foarte important pentru noi și am fi vrut ca propunerea să fi fost făcută în același timp cu propunerea privind uh, asistența unui avocat și sunt de acord cu ceea ce spunea colegul de Jong. Este păcat că abia acum vin aceste propuneri. Din păcate, nu mai avem decât foarte puțin din mandatul actual și uh, cred că nu suntem magicieni și nu putem să finalizăm acest proiect de directivă și nu putem să finalizăm aceste dosare privind asistența judiciară până la finalul mandatului. Este păcat pentru că la începutul mandatului am lucrat la reforma sistemului judiciar. Acestea sunt dosare foarte importante, atât pentru asistența judiciară cât și pentru prezumția de nevinovăție și garanțiile pentru copii. Sunt trei dosare extrem de importante și de aceea, repet, regret că nu putem să terminăm până la uh, sfârșitul mandatului. Oricum, felicităm Comisia pentru că ne-a făcut aceste propuneri și îi mulțumim. Mulțumesc, doamna Țipel, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să fac uh, un comentariu uh, preliminar. Eu sunt uh, și raportor din umbră cu privire la avocatul de stat european și când văd cât este de dific, cât, am, cât de dificile au fost negocierile și cât de lungi au fost negocierile nu sunt foarte optimistă că vom uh, face progrese rapide, pentru că, evident, uh, procurorii europeni își pot face treaba în mod corespunzător dacă există niște cerințe minime în baza cărora să-și poată desfășura activitatea. Poate că ar trebui să existe și niște reguli unificate și nu văd uh, că facem acest lucru. Nu avansăm decât uh, pas cu pas, cu pași foarte mici. Dar acum dați-mi voie să fac câteva comentarii despre aceste rapoarte, începând cu ultimul uh, referitor la drepturile copiilor. În trecut, în contextul foii de parcurs, am spus că copiii au uh, nevoi specifice și cred că trebuie să ținem cont de acest aspect, însă în, în, uh, cred că ne lipsește ceva și anume niște măsuri specifice și pentru alte grupuri defavorizate, de exemplu persoane cu dizabilități uh, mentale care uh, și ei au nevoie de o asistență specială uh, spre deosebire de adulții sănătoși. Cred că am fi putut să avem uh, ceva de genul acesta sau o abordare oarecum similară și pentru aceste persoane. Referitor la prezumția de nevinovăție, cred că acesta este un subiect extrem de important, Poate că uh, mă întrebați, uh, sau poate că ar trebui să ne întrebăm de ce să avem uh, o directivă dedicată acestui subiect. Ei bine, pentru că prezumția de nevinovăție este un principiu important în orice stat de drept pentru a evita prejudicierea proceselor și cred că prezumția de nevinovăție Uh, va fi întotdeauna extrem de importantă. Referitor la sarcina probei, aceasta trebuie să revină autorităților uh, uh, care înaintează acuzarea. Apoi există mm, dreptul de a nu se autoincrimina și dreptul la tăcere și acestea sunt principii extrem de importante și nu pot fi întoarse împotriva acuzatului. Cred că toate acestea se încadrează foarte bine în uh, toată discuția despre prezumția de nevinovăție și sarcina probei. O persoană acuzată nu ar trebui să uh, fie uh, supusă oprobiului public pentru că prezumția de nevinovăție trebuie să se aplice și la nivel public. Dacă la nivel public uh, se dă impresia că uh, acuzatul este vinovat înainte să se dea sentința, ei bine, aceasta este o abordare greșită și trebuie să discutăm și acest lucru. Acum, referitor la ultimul punct cu privire la asistența judiciară. Domnul de Jong uh, s-a referit deja la acest lucru. Dumnealui spunea că, că un aspect dificil uh, este legat de costuri. Am discutat uh, despre asta și în alte instanțe. Iar uh, în domeniul justiției și în multe alte domenii cheltuim o grămadă de bani, dar când vine vorba despre elementele fundamentale ale Uniunii Europene și despre asigurarea drepturilor fundamentale ale omului, atunci uh, este o debandadă și nu putem să obținem nimic. Cred că uh, vom avea uh, discuții foarte mari cu statele membre și va trebui să discutăm foarte mult pentru a ne asigura că putem oferi asistență juridică pentru oricine care dorește să se bucure de dreptul la un avocat. Am avut dezbateri îndelungate cu privire la mandatul european de arestare și, uh, și aici sunt de acord cu colegul De Jong, pentru că în foarte multe uh, procese ai nevoie de un avocat atât în țara ta de origine cât și în țara care a emis mandatul de arestare și adesea costurile sunt duble Așadar, uh, există o nevoie foarte mare de ajutor uh, juridic. Acum, uh, nu sunt sigură ce putem să terminăm și de, să facem până uh, la alegeri, dar uh, ca parlamentari trebuie să oferim niște rezultate și trebuie să ne asigurăm că statele membre își uh, exprimă poziția cât mai curând posibil, astfel încât uh, să putem să uh, completăm directivele care au fost deja adoptate și va trebui ca foaia de parcurs să fie și implementată. Mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Ladford, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte referitor la propunerea de directivă privind prezumția de nevinovăție, am două uh, comentarii. Aș dori să întreb în primul rând uh, despre domeniul de aplicare. Domeniul de aplicare propus este uh, aplicarea la persoanele fizice suspectate sau acuzate în procedurile penale până la finalizarea uh, definitivă a acestor uh, proceduri. În în alte măsuri uh, privind drepturile procesuale, uh, în special în foaia de parcurs, sunt uh, sigur că am, sunt sigură că am avut aceeași formulare și în celelalte două directive spuneam că se aplică la persoane uh, din momentul în care li se aduce la cunoștință de către autoritățile competente printr-o, printr-o înștiințare oficială sau pe alte căi că sunt acuzate sau uh, suspectate de o anumită infracțiune. Însă propunerea actuală a Comisiei nu include uh, acest, uh, această sintagmă din momentul în care li se aduce la cunoștință. Spune doar dacă persoana este acuzată sau suspectă. Și aș vrea să primesc o explicație din partea comisiei referitor la motivul pentru care au uh, adoptat această formulare și nu pe cealaltă. Și aș dori acum să întreb uh, despre articolele 6 și 7 din propunere, și anume dreptul de a nu se autoincrimina și dreptul de a nu coopera. Ca și Renate Weber, și eu aș dori câteva mm, uh, explicații sau îndrumări din partea Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Apoi, uh, referitor la considerentele 17 și 19. La 17 a a făcut referire și doamna Weber. Acolo se spune o constrângere limitată. Deci se spune că ar putea să existe o constrângere de a furniza informații. Și se pare că aceasta are legătură cu articolul 6, dreptul de a nu se incrimina, și cu articolul 7, dreptul la tăcere. Uh, Așadar, califică aceste drepturi, dar pe de altă parte, articolele 6 și 7 uh, sugerează că acesta este un drept absolut se spune că orice uh, dovadă obținută prin constrângere poate fi declarată inadmisibilă. Deci, iată, există o incongruență între considerente și textul propriu-zis. La 19 se spune că dreptul la tăcere ar trebui să fie uh, o protecție uh, împotriva autoincriminării. Pe de altă parte, se spune că uh, suspecții pot să fie constrânși în mod limitat să se autoincrimineze. Deci există totuși o contradicție și aș vrea câteva explicații în acest sens. în Anglia și uh, țara Galilor cel puțin, pentru că acolo cunosc mai bine situația, există o calificare uh, a dreptului la tăcere și din câte înțeleg, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut acest aspect. Dacă vă uitați la știrile de la televizor uh, din Anglia, care vorbesc despre tot felul de crime și infracțiuni, uh, ofițerii de poliție dau tot felul de avertismente. Uh, ei spun, uh, ai dreptul să nu spui nimic, dar asta îți poate afecta apărarea și uh, poate fi folosit uh, împotriva ta în instanță. Așadar, uh, tăcerea poate fi și ea, poate sta și ea la baza unor deduceri. Adică și din tăcere se poate deduce ceva. Așadar, dreptul la tăcere a fost notificat, a fost înștiințat pentru a permite uh, tragerea unor uh, concluzii în anumite instanțe. Așadar, aș vrea să știu care este părerea Comisiei pe acest subiect și o susțin și pe doamna Weber care spunea că ar trebui să avem o îndrumare și din partea Agenției pentru Drepturile Fundamentale legată de compatibilitatea cu Convenția, să știm uh, care sunt elementele care merg dincolo de domeniul de aplicare a Convenției. Apoi vă semnalam uh, și această problemă de uh, neconcordanță între articole și considerente. Doamna Sargentini, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc uh, domnului De Jong. Doamna Sipel și domnul De Jong au spus deja câteva lucruri, așa că nu voi repeta ce au spus ei. Și aș dori să mă refer la uh, asistența judiciară pentru persoanele acuzate și suspecte. Întrebarea mea pentru comisie este următoarea uh, cum să interpretez această sintagmă privat de libertate când văd uh, abordarea guvernului olandez care ar dori să spună că încă din uh, prima zi sau uh, uh, încă din prima zi uh, într-o celulă de poliție nu este neapărat privare de libertate și atunci nu trebuie pus la dispoziție un avocat. Eu aș vrea ca Parlamentul European să nu se înșele. Privare de libertate, asta înseamnă privare de libertate. Nu e nimic de discutat și nu are rost să ne târguim pe acest uh, subiect. Directiva este foarte interesantă, însă recomandările care oferă mai multe uh, claritate cu privire la drepturile la asistență judiciară trebuie să fie integrate în directivă. Am dorit o abordare globală pentru această asistență judiciară și nu o asistență provizorie în așteptarea procesului. Acum, uh, ultimul punct uh, se referă la mandatul european de arestare. În directiva privind uh, dreptul la un avocat se spune foarte clar că dacă ești expulzat într-o altă țară, în țara uh, din care ești expulzat, ai dreptul la un avocat. Guvernul meu s-a opus foarte mult acestui fapt Însă în această directivă uh, trebuie să spunem foarte clar că această asistență trebuie să fie acordată și în țara de primire. Deci lucrurile trebuie să fie foarte clare, foarte precise, astfel încât uh, să spunem uh, clar că ai dreptul la un avocat în ambele state și cred că această precizare ar fi utilă, mai ales în contextul raportului doamnei Latford privind mandatul european de arestare. Mulțumesc, domnul Kerhop. Uh, chairman, thank you very much. Um, let... Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a felicita Comisia pentru această evoluție în a răspunde solicitorilor programului de la Stockholm. Cred că suntem cu toții de acord în această sală asupra abordării generale uh, în ce privește uh, acuzații în proceduri penale. Am și eu o experiență directă în acest domeniu și cred că progresele făcute până acum, uh, bună oară în ce privește dreptul la interpretare în Curtea de Justiție, dreptul și accesul la avocat, asistența judiciară, toate acestea uh, au adus progrese semnificative, dar timpul nu e de partea noastră și cred că ar trebui să uh, punem mai mult conținut pe acest schelet al solicitărilor din programul de la Stockholm. Uh, sunt cât se poate de prudent în observațiile mele. Cele trei măsuri pe care le analizăm acum. Colega mea, Anthea McIntyre, este raportor din umbră uh, în ce privește garanțiile pentru copii. Din punctul meu de vedere, e cea mai importantă dintre cele trei propuneri. În fine, în ce privește prezumția de nevinovăție, Eu cred că au existat uh, semne potrivit cărora uneori, în mod naiv, această prezumție de nevinovăție a pierdut teren în anumite state și doamna Latford s-a referit la schimbarea în declarația um, unui acuzat luată de un ofițer. Uh, Ideea e de a obține un echilibru mai bun. Sigur, respectăm dreptul la tăcere al unui acuzat și acest uh, drept nu trebuie încălcat, însă Dar în cazul în care acuzatul alege să nu tacă, atunci, desigur, se pot uh, trage niște concluzii din tăcerea fizică a respectivului acuzat. Schimbări s-au produs deja, cel puțin în regulile de, um, uh, interne ale poliției. Însă, un individ trebuie întotdeauna să aibă dreptul să păstreze tăcerea, astfel încât să nu se incrimineze singur, ori să incrimineze pe altcineva, CEDO a susținut astfel de deducții dintr-un act de tăcere, cum a indicat și domnul Latford, atâta timp cât există niște garanții. Însă, cred că regulile minimale vizând tratamentul acuzaților și suspecților. Deci trebuie consolidat și de aceea susțin principiile generale. Avem standard, nevoie de standarde minimale în întreaga Uniune Europeană privind accesul la un proces echitabil. Tema asistenței judiciare însă este mult mai complicată. Asistența judiciară e o temă care pentru mine e preocupantă. Practic, doar statele membre pot decide ce eh, tip de asistență judiciară oferă, pentru că și sistemele noastre de impozitare sunt foarte diferite. Și semnul meu de întrebare următorul. Dacă eh, statul decide să adopte o anumită poziție în ce privește asistența judiciară, asta afectează în vreun fel Uh, uh, drepturile uh, suspectului. Mandatul european de arestare, suntem cu toți de acord, trebuie reformat și trebuie să fim atenți. Discutăm aici despre faptul că trebuie să oferim asistență judiciară suficientă peste tot, dar există și alte modalități pentru a ne asigura că justiția își face treaba și că aceasta se face în mod echitabil. Să, haideți să reformăm alte instrumente care deja sunt disponibile în întreaga Europa. Și, în mod evident, mandatul european de arestare este uh, un astfel de instrument mai degrabă decât a ataca această problemă prin măsuri orizontale. Deoarece domnul McIntyre nu este aici Uh, m-aș referi pe scurt la garanțiile procedurale pentru copii. Și aici trebuie să fim atenți că nu intrăm uh, în prea mare detaliu în ce privește finanțarea asistenței judiciare, dar e vital să obținem mai multă claritate în ce privește informațiile oferite uh, părinților sau tutorelui unui copil, a cui este responsabilitatea și să ne asigurăm uh, Orice prevederi pentru copii sunt și potrivite pentru aceste, aceștia. Nu putem transfera uh, proceduri valabile pentru adulți în cazul copiilor. Copiii sunt diferiți. Nu sunt adulți, au nevoi diferite și, ca atare, au nevoie de protecție sporită. Iată de ce trebuie să fim cât se poate de atenți și să nu ajustăm uh, lucruri care nu sunt adecvate pentru copii. Președintele, mulțumesc. Au intervenit o seamă de colegi și v-aș sugera, uh, deoarece suntem într-o uh, uh, fază uh, timpurie a procedurii, aș sugera, deci, să nu dăm din nou cuvântul raportorilor, deși ar, ați putea dori să interveniți. Aș prefera să ascultăm explicațiile suplimentare ale comisiei relativ la întrebările care au fost adresate. Comisia, aveți cuvântul, dar foarte pe scurt, deoarece aproape am epuizat timpul ședinței noastre de astăzi și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a respecta regula timpului limitat. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint. Comisia e disponibilă pentru a se întâlni cu raportori și raportorii din umbră pentru a discuta toate detaliile textului. În ce privește asistența judiciară, înțeleg decepțiile dumneavoastră, însă am ținut seama, pe de-o parte, de marea varietate și complexitatea sistemelor judiciare și provocările pe care le aduce situația economică și financiară de astăzi. De unde și dihotomia între o directivă și o recomandare. Prezumția de nevinovăție. E adevărat, e o chestiune foarte sensibilă și ne referim exclusiv la jurisprudența CEDO, care nu e întotdeauna foarte clară. Uneori am încercat să mergem mai departe, special în ce privește dreptul la tăcere. Și trebuie să conciliem două imperative aici. Pe de-o parte, să asigurăm funcționarea justiției și, pe de altă parte, respectarea drepturilor uh, acuzatului sau suspectului. Ce privește dreptul la tăcere, ca să vă răspund, am considerat că nu se pot trage concluzii din tăcerea unei persoane. Nu se pot trage concluzii din tăcerea fizică a unei persoane. Am considerat că acest punct este mult prea specific, pentru că, potrivit jurisprudenței, am uh, uh, înlătura practic esența însăși a dreptului la tăcere, dar anumite derogări ar putea fi posibile. Iată ce privește uh, întrebările dumneavoastră. Acum, uh, domeniul de aplicare. Formularea e diferită în cazul fiecare dintre uh, cele trei directive și diferită de direct, cele trei directive anterioare. Va fi diferită și în cea uh, referitoare la procurorul european. Uh, redactarea este favorabilă suspectului nu există nevoia uh, unei notificări suplimentare. Am să mă opresc aici, domnule președinte, pentru că alminte nu cred că avem timp să intrăm în detalii. Uh, mulțumesc, spune și președintele. Suntem la limita extremă a ședinței noastre. Ca Cred că ne oprim aici și, în concluzie, aș sugera ca raportorii să coopereze cu raportorii din umbră, așa încât să se hotărească asupra felului în care uh, vom continua acest pachet, care sunt pașii următori pentru a urmări dosarele în această dezbatere comună. Acum am niște anunțuri. Din motive uh, obiective. Ne reluăm lucrările la orele 15, dar nu în această sală. Vom fi în sala PS, PSH 7C 50. Vorbim de raportul PIF, după care de la orele 16 și 10 minute și până spre finalul după amiezii ne întâlnim în PHS, în PHS 3050. Acestea sunt aspectele logistice pe care vreau să vi le semnalez. Nu putem face altceva. Ora 3 PHS 7C050 și de la orele 4 PHS 3C050. Vă mulțumesc!